Thank Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich nehme Doamnelor și domnilor, reluăm sesiunea întreruptă pentru scurt timp și vă informez că votul pe ultimul punct discutat astăzi va avea loc mâine la ora prânzului. Înainte de a trece la următorul punct de pe ordinea de zi, am de făcut două comunicări. Potrivit articolului 216 cu 4 din regulamentul de procedură, fac primul anunț. Ieri a fost făcută o, um, o propunere la plenară, nu uh, există nicio obiecție, prin urmare corecția e adoptată. Iarăși, potrivit articolului uh, uh,